Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten zügig fort. Dragi colegi, trebuie să mergem mai departe. Aș vrea să îmi cer scuze pentru faptul că nu uh, am păstrat un moment de reculegere pentru victimele uh, atacului terorist de la Londra așa cum ar fi trebuit să o facem în această dimineață. Îmi cer scuze că în această dimineață nu am... Uh, nu ne-am gândit așa cum ar fi trebuit la victimele atacului din uh, Londra. Ar fi fost uh, bine ca cineva să ne reamintească acest lucru la începutul ședinței. Vă rog, dacă se mai întâmplă astfel de situații, vă rog să alertați uh, președintele și să reacționăm așa cum trebuie. Punctul 12. Schimb de opinii cu Curtea de Conturi Europeană. Mulțumesc, doamnă Ivanova, că sunteți uh, alături de noi. Curtea Europeană de Conturi a elaborat o serie de rapoarte în ceea ce privește uh, educația și măsuri pentru uh, tineri, uh, pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor. Aveți materialul în dosarele dumneavoastră și doamna Ivanova este aici pentru a ne vorbi despre rezultatul, despre constatările curții de conturi este util ceea ce ne spuneți pentru a ține cont de aceste constatări atunci când uh, să instituim un sistem care să folosească resursele puține care sunt într-un mod mai eficient. 15 minute după care uh, vom dezbate. Mulțumesc. Este într-adevăr onorați membrii să mă primiți în comisia dumneavoastră. Este o plăcere să vă prezint uh, un raport uh, special. Uh, Curtea de conturi este cunoscută pentru raportul anual, nu numai pentru raportul de audit. Uh, al uh, bugetului, dar și pentru rapoarte care evaluează performanța, eficiența, economia, evaluarea rezultatelor reale care au fost uh, obținute în cheltuirea fondurilor europene. Ca fost membru al Parlamentului European, este o plăcere să vă prezint acest raport al Cursii de Conturi privind educația moștenirea crizei economice și financiare împreună cu provocările, așa cum ar fi redresarea uh, economică lentă, uh, nivelul șomajului în rândul tinerilor și criza refugiaților au arătat că este necesar să se facă eforturi uh, sporite. Deci este educație importantă, mai ales pentru această comisie. Este inutil să explicăm acest lucru niciodată nu subliniem prea mult cât de importantă este educația, pentru că nivelul de educație are un impact uh, asupra ocupării. Uh, sigur, uh, ocuparea a fost de trei ori mai scăzută pentru cei cu educație terțiară, în special în comparație cu cei cu educație secundară. Este important pentru a îmbunătăți dezvoltarea profesională, productivitatea muncii, să contribuie la creștere economică. În plus, nivelul de educație are un impact direct asupra uh, calității vieții. Beneficiile educației sunt o uh, cetățenie mai activă, uh, condiții de uh, sănătate mai bune în medie. Unul dintre principiile fondatoare ale Uniunii Europene este promovarea uh, cunoașterii, dând uh, acces la educație. Și în acest context, uh, rolul Uniunii este să susțină coordonatorii statele membre să aibă în vedere acest lucru. După cum vedeți din acest grafic, acest lucru se reflectă și în sumele alocate educației. Potrivit informațiilor disponibile de la Eurostat, uh, contribuția pentru educație între 2007-2011 a fost 3200 uh, de miliarde de uh, euro. Aceasta este contribuția națională și contribuția UE este limitată ca procentaj, însă este semnificat semnificată în cifre absolute. 33,7 uh, miliarde în perioada până în 2013 și alocarea pentru perioada 2014-2020 este 27,1 miliarde de la Fondul Social European. Educația este o temă foarte largă Uh, pentru auditul nostru ne concentrăm asupra obiectivelor uh, educației, uh, cum ar fi din procetajele prezentate pe uh, slide, uh, abandonul școlar, uh, învățământul preșcolar, participarea în învăța învățarea pe tot parcursul vieții și pentru raportul nostru, obiectivele educației uh, sunt uh, cele uh, din uh, cadrul 2010-2020 și strategia Europa 2020. Am dorit să evaluăm dacă finanțarea uh, Uh, comunitară a fost eficientă în contribuirea la îndeplinirea acestor obiective și pentru a face acest lucru am analizat dacă obiectivele de educație ale Uniunii Europene au fost abordate în mod adecvat în programele operaționale uh, pentru o perioadă până în 2030 și dacă uh, Comisia a susținut statele membre în instituirea următoarei perioade de programare 2014-2020 în programele operaționale pentru că acestea să fie îmbunătățite în comparație cu perioada anterioară. Am uh, analizat 37 uh, de programe operaționale din 15 state membre, reprezentând 83% din uh, totalul uh, alocațiilor de la Fondul Social European în perioada 2017-2013. Uh, de asemenea, am analizat parteneriate și evaluarea noastră s-a axat pe cinci state membre, Germania, Franța, Italia, Portugalia și România unde au fost uh, cheltuite cea mai mare parte a uh, fondurilor pe baza unor criterii, uh, echilibru geografic și așa mai departe. Am vizitat trei proiecte din perioada 2007-2013 din aceste cinci state membre. Aceste proiecte au fost sugerate de uh, statul membru ca fiind cazuri de uh, cele mai bune practici. Deci uh, să ne arate cele mai bune exemple. Acum, la următorul slide putem să vedem uh, evaluarea perioadei uh, 2007-2013, programe operaționale. Aceasta arată că, în general, obiectivele de educație ale Uniunii Europene au fost avute în vedere și uh, incluse în programele operaționale. Uh, Desigur, unele din uh, argumentele de intervenție nu au fost uh, suficient dezvoltate. Uh, Acestea nu conțin informații exhaustive, însă Comisia trebuie să le evalueze și să le aprobe. Trebuie să dăm informațiile necesare în legătură cu logica care stă în spatele acestor intervenții alocarea resurselor uh, într-o manieră eficientă este scopul nostru. Uh, pentru perioada 2007-2013, Curtea a evidențiat în rapoarte speciale faptul că Comisia s-a aflat într-o poziție dificilă pentru a monitoriza în mod adecvat uh, efectul uh, Eh, general, mai ales în ceea ce privește indicatorii comuni, a fost obligatoriu să se raporteze numai la numărul participanților. Nu au fost eh, indicatori de rezultate comune care au eh, îngreunat agregarea, consolidarea rezultatelor. În general, educația și formarea 2020 și strategia 2020 care au fost adoptate în această perioadă au avut un impact uh, nesemnificativ asupra programelor operaționale examinate. Ele au fost uh, în conformitate cu obiectivele actualizate. Uh, au fost schimbări și explicații clare asupra impactului au fost lipsă. În următorul slide se poate vedea, nu știu dacă puteți să vedeți prea bine, o ilustrare a acestor uh, evaluări uh, ale programelor operaționale din 2007-2013. Citind cifrele, vedeți uh, că sunt și unele slăbiciuni, însă, în general, este unul dintre rarele rapoarte în care constatările pozitive sunt mai numeroase decât cele negative sau punctele slabe. Uh, puteți vedea că procentajul integrării obiectivelor în programele operaționale este uh, foarte mare, 76% pentru abandon școlar, 55% pentru educația terțiară și așa mai departe. Tot pentru logica intervențiilor și instrumentele de monitorizare care au, reprezintă două elemente importante la care m-am referit anterior, vedem procentaje relativ scăzute de programe operaționale care uh, nu uh, întrunesc aceste condiții. Pentru abandon școlar, numai 4% uh, lipsesc descrierea conținutului, 29% pentru învățământul terțiar. Sigur, e loc de mai bine, însă este un punct de pornire oricum. Uh, și cred că uh, este mai degrabă uh, pozitiv decât negativ. Apoi, pe următorul slide, putem vedea și compara evaluarea instituirii uh, programelor operaționale pentru perioada 2014-2020 Aici, uh, cu siguranță, constatăm o îmbunătățire în comparație cu perioada anterioară de programare. Comisia a dat susținere statelor membre pentru a-și crea programele operaționale. Acestea au fost uh, coerente uh, cu obiectivele de educație și am găsit îmbunătățiri semnificative în descrierea logicii intervenției, descrierea indicatorilor rezultatelor comune de asemenea, Uh, am uh, constatat și niște slăbiciuni pe care trebuie să le menționăm. Nu sunt detalii în legătură cu cerințele exacte uh, cu privire la indicatorii de rezultate pentru fiecare prioritate de investiție și posibilitatea limitată de a asigura coerența programelor operaționale. Am detectat greutăți în legarea, corelarea măsurilor de educație cu procesul de ocupare Uh, mulți uh, eurodeputați uh, și-au exprimat preocuparea în legătură cu această verigă lipsă între educație și ocupare. Procesul de creare crearea acestor programe operaționale arată îmbunătățiri față de perioada anterioară. Pasul următor extrem de important și anume faza de aplicare este în mâinile statelor membre să selecteze și să pună în aplicare proiectele eligibile pentru a atinge obiectivele de educație uh, enumerate în programele operaționale. În tabelul următor puteți uh, să vedeți uh, ca și pentru uh, perioada 2007-2013 și aici puteți să comparați uh, Bunătățile semnificative și anume includerea uh, obiectivelor în programele operaționale, procentajul pentru abandonul școlar merge mai sus la 88% uh, în comparație cu uh, tabelul anterior pentru educația terțiară la fel 63%, logica de intervenție și instrumentele de monitorizare putem să vedem că aproape toate îndeplinesc cerințele ceea ce este o îmbunătățire substanțială în comparație cu perioada anterioară. Raportul nostru conține de asemenea și patru recomandări uh, care sunt uh, acceptate în integralitate de comisie și dacă sunt puse în aplicare, ele vor îmbunătăți uh, și mai mult um, utilizarea fondurilor europene în domeniul educației. Educației aceste recomandări se referă la indicatorii de rezultate, monitorizarea Uh, da. cheltuielii fondurilor. Uh, pe scurt, cam atât uh, despre educație, dat fiind că tineretul și șomajul au fost menționate în mai multe rânduri și dumneavoastră, doamnă președinte, a spus că lucrați pe această temă, cred că merită să uh, amintim și uh, cele trei rapoarte privind uh, tineretul și șomajul. Al treilea nu este însă uh, public încă. Acesta este primul pe care l-am uh, publicat cu un an în urmă în legătură cu garanția pentru tineri și primele măsuri luate, riscurile de punere în aplicare cu care ne confruntăm în viitor. În 2015 am analizat proiectarea acestei inițiative europene și în raport Uh, recunoaștem faptul, confirmăm faptul că primele măsuri au fost uh, adoptate într-adevăr, însă am identificat trei riscuri majore uh, care ne stau în față în calea punerii în aplicare acestei inițiative. Primul, adecvarea fonduri, finanțării, câteva cifre. Estimări ale Comisiei arată că valoarea fondurilor disponibile este 12,7 miliarde pentru uh, garanția pentru tineri, inclusiv uh, inițiativa uh, pentru ocuparea tineretului. Unele estimări făcute de Organizația Internațională a Muncii și alte organizații arată cifre substanțial mai mari în comparație cu finanțarea disponibilă. 21 de miliarde pe an uh, este estimarea și noi vorbim de mult mai puțin uh, disponibil. Este primul risc major pe care l-am uh, identificat, caracterul adevărat al finanțării totale pentru a oferi o garanție pentru fiecare tânăr care nu este cuprins în educație ocupare sau formare. Al doilea risc, lipsa unei definiții adecvate, uh, uh, ceea ce este o uh, bună calitate, ceea ce este calitate bună într-un stat nu este neapărat același lucru în alt statul, stat. Mă scuzați. Deci trebuie să avem un set de criterii minime care să definească durata contractului sau salariul minim desigur, ținând cont de faptul că aceasta este responsabilitatea uh, completă a statului membru să definească aceste criterii. Această lipsă a unei uh, definiții adecvate uh, ar putea să fie o verigă slabă. Și al treilea risc pe care l-am identificat nu este legat numai de garanția pentru tineri, ci este o slăbiciună uh, a Fondului Social European, uh, instrumentele de monitorizare și de raportare care trebuie să existe. Și câteva informații acum în prealabil pentru a vă anunța că acest al treilea raport privind tineretul și ocuparea care evaluează practic rezultatele la nivelul statelor membre ce s-a realizat cu garanția pentru tineri va fi publicat pe 14 aprilie, de data ce va fi dat publicității, va fi pus și pe site-ul nostru. Uh, și dacă vom organiza uh, un eveniment care să marcheze acest uh, lucru, veți fi invitați. Este o conferință privind uh, tineretul uh, și ocuparea care va fi organizat pe 10 mai. Și așteptăm să participați acolo pentru ca să discutăm din nou toate aceste probleme. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! pentru acest raport eh, impresionant. Mulțumesc de asemenea și pentru faptul că Curtea Europeană de Conturi s-a preocupat intens de acele domenii tematice despre care a vorbit și sigur că ne poate eh, da și recomandări cu privire la ceea ce să preluăm în eh, structura programului nostru pe viitor, respectiv ce să modificăm astfel încât în toate programele uh, despre care vorbim, uh, bineînțeles că peste tot ne plângem că nu sunt suficienți bani și mereu ne certăm nu doar cu Comisia, ci și în special cu statele membre pe această temă, dar cred că ar putea să fie util dacă și Curtea Europeană de Conturi ar ajunge la concluzia că anumite programe și părți de program sunt subfinanțate. Pentru că în felul acesta există și această dimensiune obiectivă. Dacă Curtea Europeană de Conturi constată că uh, programele sunt subfinanțate, sigur că despre Parlamentul European se poate spune că are o motivare politică, dar Curtea Europeană de Conturi are această perspectivă obiectivă. Așadar, mulțumesc foarte mult că în calitate de Curtea Europeană de Conturi ne atrageți atenția asupra acestor lucruri. Mă uit uh, către dumneavoastră, Samine Varain dorește să ia cuvântul, este coordonatoarea PPE-ului. Mulțumesc! Uh, mulțumim și pentru faptul că am primit prezentarea acestei, uh, acestui raport uh, pe scurt, pentru că este foarte interesant. De asemenea, trebuie să analizăm și prezentarea șomajului în rândul tinerilor. A existat o diferență mare între fosta perioadă de promovare și noua perioadă de promovare. Uh, se vorbea despre o coerență mai mare și o um, armonizare a programelor operaționale în cadrul FSE-ului și a obiectivelor acestora. Doresc să subliniez ceea ce a spus și uh, Petra, și anume Programele acestea de formare și pregătire continuă sunt subfinanțate. Acesta este un lucru evident. Nu are legătură cu idei noi, ci pur și simplu banii sunt prea puțini. Și Cred că pe viitor, aceasta este o sarcină foarte importantă, atât a Parlamentului European, cât și a Uniunii Europene în general, să se asigure că uh, în statele membre unde există un șomaj mare în rândul tinerilor, vor fi create structuri noi care să pună capăt acestui flagel. Pentru că nu putem să cerem ceva de la tineri decât dacă le oferim și perspective. Și trebuie să mergem pe acest principiu al învățării reciproce. Trebuie să vedem cum putem să abordăm și contextul social și economic și cum anumite uh, programe pot fi implementate și în alte state membre, ținând cont de circumstanțele locale. Mă interesează de asemenea niște cifre comparative și în ceea ce privește garanția în rândul tinerilor, garanția pentru tineri, pentru că aceste programe nu funcționează atât de bine în acele state în care ar fi cel mai necesare, pentru că proiectele sunt prea puține și poate că ne puteți oferi informații mai detaliate în acest sens, care este statutul proiectelor, cum se desfășoare acestea, banii care sunt uh, investiți acolo sunt investiți uh, eficient și uh, în același timp se observă și consecințele, astfel încât tinerii să beneficieze ulterior de o perspectivă, să se poată integra mai ușor pe piața muncii. Pentru că cred că adesea acest lucru este chiar mai important decât eficiența. Eficacitatea. Putem uh, da mulți bani pentru puține lucruri, putem uh, investi mulți bani să obținem puține și viceversa. Însă, Um, cred că informații detaliate în această privință ar fi utile. Dar mulțumim pentru prezentarea pe care ne-ați oferit-o până acum. Președinta, mulțumesc. Din punctul meu de vedere, aș dori să adresez și eu o întrebare care merge pe o direcție asemănătoare cu ceea ce a spus uh, doamna Faraina din aori. În ceea ce privește garanția pentru tineri, noi, ca Parlament, la început, am fost uh, puțin frustrați cu privire la faptul că avem atât de puțin bani la dispoziție. Și am spus uh, mereu că avem nevoie de bani mai mulți, cel puțin uh, de trei ori mai mult decât ceea ce aveam la dispoziție. Apoi, într-o primă fază, am constatat că banii nu erau cheltuiți sau nu erau cheltuiți suficient de eficace pentru că statele membre care aveau nevoie urgent de acești bani nu aveau niciun fel de idei ce să facă la modul concret cu banii, astfel încât să îi ajute cu adevărat pe tineri. Ați vorbit despre un pericol și anume avem prea puțin bani. Aș vrea să știu dacă s-a schimbat ceva banii pe care îi avem sunt utilizați nu doar eficient, ci și eficace, astfel încât să poată profita tinerii cu adevărat de investiții? Dacă este să ne uităm la una dintre primele folii pe care ne-ați prezentat-o, fondurile FSE din domeniul formării, care sunt cheltuite în acest domeniu, e bine, s-a ajuns la concluzia, dacă interpretez corect ceea ce ați spus, că în programul, în cadrul de programe care se desfășoară acum, acești bani ar fi fost suficienți. Vorbim despre întreaga durată de timp în care se desfășoară programele sau banii respectivi se referă la perioada de timp care a trecut deja și ne așteptăm ca până în 2020 să se ajungă din nou la stadiul din fosta perioadă de programare. Vorbim aici despre o prognoză care se referă la întreaga perioadă de programare pentru că dacă ar fi așa, atunci um, aș putea să spun că aceasta este o revelație tulburătoare, și anume inițiativele în domeniul FSE și al formării în această perioadă de programare chiar au scăzut față de uh, perioada trecută, în loc să progreseze, să fie mai multe. Mă uit către dumneavoastră, domnul Vente. Deutsch versuche ich auch. Dacă tot vorbim în germană, voi încerca și eu să fac același lucru. Vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Vorbim aici despre cinci state și despre situația în care se află. Întrebarea este, exemplele de bune practici sunt transferate mai departe, pentru că, sigur, Uh, conform informațiilor, proiectele și inițiativele au scăzut. Ce e de făcut pe viitor? Profităm de informațiile care vin din alte state membre? De asemenea, este foarte interesant de auzit uh, cum procedăm în această situație. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Ivanova. Möchten Sie... Mulțumesc, doamnă Ivanova. Doriți să răspundeți și apoi vedem dacă mai apar și alte întrebări. Vă rog. Okay, thank you. Uh, președinte. Într-adevăr, întrebări foarte importante. O să încep cu întrebarea doamnei Ferhaens. Și dumneavoastră, doamnă președinte, ați vorbit de finanțare. Într-adevăr, cred că, de fapt, totul se reduce la bani. Dacă există suficiente fonduri și, uh, disponibile pentru uh, a îndeplini obiectivele definite. Am identificat uh, acest risc uh, chiar și în faza timpurie a raportului uh, privind garanția pentru tineri, am evaluat eficiența dar de data aceasta încercăm să vedem cum este proiectat programul, să vedem ce s-ar putea întâmpla astfel încât să ajutăm pe uh, să ajutăm autoritățile să acționeze mai rapid pentru a ajuta pe tineri, astfel încât să-și găsească uh, locuri de muncă sau să fie integrați într-o formă de învățământ. În raport nu am spus uh, în mod intenționat că finanțarea nu este suficientă, am spus că finanțarea nu este adecvată. Într-adevăr, nu sunt bani suficienți pentru a finanța toate aceste măsuri sau, am putea să spunem, pentru promisiunile care au fost făcute, banii nu sunt suficienți. Deci suntem conștienți că finanțarea europeană este insuficient, este tot mai limitată. Deci trebuie să facem mai mult cu mai puțin. Spunem asta deseori. Uh, Însă chiar despre asta este vorba. Și ceea ce spunem în raport, uh, spunem că trebuie să fie mai bine prioritizate măsurile și asta este de competența statelor membre. Pentru că în ceea ce privește garanția pentru tineri, Comisia este prezentă aici și probabil că uh, va voi să spună ceva, dar Comisia are puțin uh, mâinile legate. Uh, pentru că nu există un cadru legislativ uh, uh, ferm și deciziile, de fapt, sunt în, state, în mâna statelor membre. Cum să facă o prioritizare a măsurilor și să folosească fondurile disponibile dacă faci promisiuni că o să oferi un loc de muncă fiecărui tânăr din Europa, trebuie să știi că asta costă mult și cu fondurile existente credem că ele nu sunt adecvate pentru a, a face față impactului pe care l-ar avea. un alt lucru menționat este învățarea din cele mai bune practici. în rapoartele noastre încercăm tot mai mult să facem nu numai o evaluare corectă și obiectivă, care este legată de uh, uh, o poziție constructivă obiectivă, uh, cred că cu toții trebuie să învățăm nu numai din greșeli, dar și din bunele practici, din uh, exemplele bune pe care le avem. Acesta este unul dintre scopurile raportului nostru Sigur, nu aș vrea să spun uh, mai mult despre acest raport uh, care va fi dat publicității pe 4 aprilie și asta a fost o parte a întrebării dumneavoastră dacă banii au fost uh, cheltuiți în mod corespunzător. Credeți-mă, sunt constatări foarte interesante, însă în această fază mă abțin să spun mai multe. Am uh, dorit să arătăm uh, uh, cu, cum statele membre care au greutăți și cu o rata șomajului foarte ridicată, dar și state membre care sunt un exemplu. Tipul de economie, ritmul de creștere economică și împărtășirea celor mai bune practici. Uh, în acest raport va fi uh, un capitol aparte în această privință. Domnul Venter a întrebat în legătură cu statele membre de ce am ales acele uh, cinci state membre. Am explicat că avem criterii diferite și cel mai important este valoarea finanțării. Acestea sunt statele membre care au cheltuit uh, cel mai mult. De asemenea, vrem să asigurăm un echilibru geografic. Ideea nu este să facem analiza statelor membre în sine, ci statele care se regăsesc uh, în raport ilustrează o anumită idee, un anumit punct. Asta este întrebarea care se pune cel mai uh, adesea în declarația de asigurări, în rapoartele uh, noastre de monitorizare. Nu facem o evaluare de tipul uh, cine a făcut uh, cel mai mult sau cine a fost cel mai eficient în cheltuirea fondurilor, ci scopul nostru este unul ilustrativ, exemple bune și exemple mai puțin bune. Uh, apoi, de ce cheltuielile de la Fondul Social European scad? 27,1 miliarde. Cred că Comisia poate să explice mai bine care sunt ideile sale, dar uh, este uh, o fotografie a situației în care ne aflăm în momentul de față. Contrar tuturor declarațiilor făcute, că educația uh, este o temă importantă și totuși finanțarea nu este pe măsură, dar e o uh, părere personală. Dacă nu sunt și alte întrebări, am eu una. Uh, ați avut în vedere FSE-ul, ceea ce se întâmplă din punct de vedere al investițiilor de la FSE în educație și formare? Aici, în Comisia Cultură, răspundem de uh, Creative Europe, Erasmus+, Plus, uh, Europe for Citizens, programe foarte importante și arătăm întotdeauna că foarte puține fonduri sunt disponibile. Care ar fi punctul de vedere al Curții de Conturi Europene? Dacă noi am sugera că pentru Erasmus Plus uh, și pentru celelalte două uh, programe am face ceea ce am făcut pentru FSE. Asta ne-ar da informații importante pentru următoarea perioadă de programare. Nu trebuie să ne dați un răspuns acum pe loc. Puteți să uh, vă gândiți la această întrebare în viitor, însă am dorit să avem un punct de vedere obiectiv. Ne-ar bucura dacă cineva ar putea să spună sunt fonduri prea puține pentru a realiza obiectivele pe care le-am stabilit. Mă întreb uh, dacă v-ar interesa să faceți acest lucru și vă spun, nu răspundeți uh, chiar acum, depinde de dumneavoastră, puteți să discutați acest lucru cu colegii dumneavoastră, să întrebați care este părerea lor, însă am fi extrem de uh, bucuroși să primim uh, o contribuție critică din partea Curții de Conturi. Salutăm faptul că Curtea Europeană de Conturi nu face numai pe uh, câinele rău care păzește turma, însă Curtea de Conturi se poartă tot mai mult ca un uh, sistem de alertare timpurie. Și aici, uh, la nivelul Comisiei Cult, apreciem acest lucru, pentru că dorim să aflăm de timpuriu dacă ceva nu merge bine, astfel încât uh, să întreprindem acțiuni corective. Deci uh, salutăm această abordare de avertizare timpurie, nu atât uh, uh, a uh, numi uh, pe cineva și uh, al face să se simtă uh, prost, nu vrem să dăm nume. Însă vreau să văd dacă și altcineva are întrebări. Nu? Dacă nu, aveți din nou cuvântul. Mulțumesc, e într-adevăr o chestiune foarte interesantă și importantă cea cu Erasmusul, pentru că este un program esențial pentru tineri. Eu sunt membru al celei de-a doua camere. În fine, oricum stau la dispoziție cu informația că deja am întreprins măsuri și facem un audit în ce privește Erasmus Plus dar nu știu acum când va fi finalizat, însă voi transmite colegilor competente la Camera 4 mesajul și sigur că vă vor sta la dispoziție să vă prezinte raportul respectiv, deoarece e un audit de performanță care va examina eficiența, obiectivele, nu doar modul în care în mod legal se cheltuiesc sumele de bani, ci și rezultatele obținute și ce s-a schimbat concret în viețile tinerilor. Deci vă transmite cu plăcere acest, aceste mesaje. Un comentariu, dacă mi îngăduiți, în legătură cu câinele de pază, câinele rău. Bun, cred că da, noi suntem considerați ca fiind un câine de pază, dar nu putem spune că suntem un câine rău. Pentru că, pe drept cuvânt ați spus, noi acum încercăm din ce în ce mai mult să fim obiectivi, constructivi, uh, cu avertizări timpurii, nu doar să dăm vina pe unii sau alții, pentru că activitatea de preîntâmpinare e uh, uh, cea mai eficientă, nu să reacționăm după ce se întâmplă lucrurile negative. Deci să încercăm să evităm apariția acestor fenomene. Așadar, e bine că dumneavoastră sunteți mulțumiți cu munca noastră. Ăsta este și rolul nostru, să elaborăm acele rapoarte ca să vă ajutăm și pe dumneavoastră în activitatea de legiuitor. Vă mulțumesc, deci. Vielen, vielen herzlichen Dank. Äh, mulțumesc foarte mult, mulțumesc și pentru faptul că ați fost alături de noi în această dimineață. Cred că a fost um, cu adevărat o dezbatere importantă pentru noi. Ne-ați furnizat informații uh, importante și ne bucurăm că Curtea de Conturi uh, analizează și programul Erasmus+. Plus. Uh, ne bucurăm de acest lucru pentru că cu siguranță ne va ajuta să ne oferiți opinia noastră cu privire la acesta. Într-adevăr, uh, de cele mai multe ori, curțile de conturi sunt uh, percepute ca fiind câinele de pază rău, pentru că de multe ori pun degetul pe rană și nu întotdeauna ceea ce spun sună frumos și bine. Însă, cred că dacă comunicăm cum trebuie și ne înțelegem astfel încât activitatea noastră să se influențeze reciproc în sens pozitiv și uh, dumneavoastră înțelegeți că sunteți un sistem de alertă timpuriu și nu un câine de pază rău, atunci cred că aceasta este calea corectă și oportună pe care să o urmăm și cred cred că în felul acesta putem să ne îndreptăm pe direcția cea bună. Din uh, cunoștințele dumneavoastră putem să tragem și noi concluziile potrivite. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, vă primim cu brațele deschise oricând și vă dorim mult succes în activitatea dumneavoastră ulterioară, care este foarte utilă și pentru noi. Vă mulțumim! So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, am încheiat și acest punct. Wir kommen zum letzten Tagesordnungs. Și iată că ajungem la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi. Da, avem din nou uh, multă hârțogărie. Și acest punct uh, se referă la limbile și educația minorităților. Cele mai bune practici și capcanele. Și iată că avem o prezentare susținută de departamentul nostru de politică, care ne susține mereu prin activitățile sale și uh, ne aduce informații importante pe care le integrăm în activitatea noastră. În uh, ianuarie 2016, comisia noastră a decis ca unitatea noastră de cercetare să realizeze un astfel de studiu comparativ cu privire la limbile și educația minorităților. Acest studiu a fost finalizat și poate să ne fie prezentat astăzi. Ne bucurăm nespus de acest lucru și mă bucur de asemenea să o salut pe doamna Șterc uh, din partea Mercator Research Center, care ne va uh, spune cum stau lucrurile în ceea ce privește limbile și educația minorităților. Le va prezenta cele mai importante concluzii la care au ajuns. Mulțumim că sunteți alături de noi. Vă dau cuvântul. Cam 15 minute aveți la dispoziție. So, uh, thank you very much. Mulțumesc pentru introducere, Da, într-adevăr uh, lucrez pentru Institutul de Cercetare Mercator și sunt unul din coautorii raportului despre care ați vorbit, pe care îl voi prezenta astăzi. Uh, au mai fost uh, doi coautori la acest studiu și vă voi prezenta pe scurt acest raport. Mm, iată structura prezentării mele, vedeți în imagine. Deci, pe scurt, voi vorbi despre Mercator, uh, institutul meu, apoi despre conținutul raportului Așadar, Centrul de Cercetări Mercator pentru Multilingvism și uh, Predarea și Învățarea Limbilor a fost uh, înființat în 1987 și Parlamentul European la acea vreme și-a dat seama că uh, e nevoie de studii în domeniul multilingvismului, inclusiv limbile minorităților și ale statelor mai mici, deci Parlamentul European a adoptat o rezoluție și apoi Comisia Europeană a alocat o linie bugetară, mai ales pentru limbile minorităților și ale statelor mai mici, dar în 2007 uh, s-a, a fost uh, stopată această finanțare din fonduri structurale și mercatul a devenit un centru de informare și cercetare uh, funda, finanțat de, de către provincia Frisland. E, deci, o organizație independentă de cercetare misiunea sa fiind de a aduce Europa în provincia Friesland și provincia Friesland în Europa. Um, we gather and spread um, a um, lot of information on regional Acum în ce privește uh, limbile minoritare în Uniunea Europeană și dincolo de frontierele acestora, uh, iată, mercatorile studiază prin cercetare aplicată, în toate domeniile multilingvismului, educație, învățarea timpurie, educație în ciclu primar, dar și oportunitățile oferite de noua, noile tehnologii pentru limbile minoritare și rolul important al uh, media sociale și modul în care minoritățile uh, utilizează aceste noi resurse. Uh, Eh, apoi suntem implicați în diferite proiecte europene, cum ar fi rețeaua Mercator, care a existat în trecut, eh, proiecte de predare a limbilor, apoi eh, proiecte care se concentrează mai mult asupra limbilor migranților. Avem și website pe care puteți găsi multe informații în legătură cu activitatea noastră. Avem o bază de date cu experți cu aproximativ 600 de experți, uh, experți sigur în domeniul multilingvismului și a predării limbilor străine, organizăm conferințe și seminarii uh, pe teme legate de limbile minoritare, în Europa și nu numai, uh, suntem destul de cunoscuți în acest sens și apoi uh, avem și activități uh, structurale, dosare cu care ne ocupăm încă de la înființare, deci tot pe tema predării, încă din ciclul primar a limbilor minoritare și mergând până la educația universitară. Iată, acum avem cel de-al 50-lea raport în acest sens Eh, sunt de găsit eh, pe website-ul nostru care este adus la zi și aceste documente pot fi consultate cu titlu gratuit. Au o mulțime de informații despre diferite limbi minoritare în educație Sigur că activitatea principală a noastră asta este. În luna septembrie anul trecut am primit din partea Comisiei pentru Cultura Parlamentului o solicitare de a face o analiză amănunțită pe tema educației uh, la cerere pentru minorități în limbile, în limbile materne noi uh, am încercat să dezvoltăm indicatori pentru cele mai bune practici în educație în limbile minoritare, apoi să vedem care sunt provocările pentru oferta educației și să identificăm zone uh, unde Uniunea Europeană ar putea oferi uh, sprijin. Apoi, un interes specific s-a, a fost exprimat în legătură cu posibilitățile de carieră ale celor care studiază într-o limbă minoritară și în ce măsură uh, Uh, aceștia sunt reintegrați în comunitățile lor de origine. Deci, uh, iată, a fost un câmp vast de studiu, am uh, studiat 13 cazuri și am, ne-am sprijinit dosarele, pe dosarele noastre originale, Mercator, pentru că Aveam uh, multe informații, dar am dus și muncă de cercetare cu experți de la fața locului, uh, interviuri, uh, apoi o trecere în revista literaturii de specialitate, să vedem ce alte rapoarte ne-ar putea ajuta și ce există pe tema asta și ce recomandări au fost făcute în trecut pe care le-am fi putut utiliza Așadar, um, um, acestea au fost bazele cercetării, am făcut o analiză comparativă uh, a uh, cazurilor pe care le-am studiat și apoi am uh, emis un set de recomandări. Așadar, după cum spuneam, am cercetat 13 uh, cazuri pe care le puteți uh, găsi, uh, dacă vedeți imaginea din spatele meu. Acum nu le voi prezenta pe toate, dar le puteți citi. Se află în raport, desigur, le puteți examina dacă doriți. Unul din uh, principalele eh, cazuri problematice, una din principalele provocări e terminologia. Pentru că Mă rog, eu sunt din Olanda și dacă mă gândesc la brânză, mă gândesc la brânza gouda, pe când un francez ar putea gândi la camembert, în fine, iată, avem termeni diferiți de referință și imagini diferite în legătură cu uh, ceea ce înseamnă o limbă minoritară. Uh, complicating factor is that there is no general agreed Apoi, alt factor problematic e că nu există o definiție convenită, în general, la, o definiție a minoritarului. Deci am folosit definiția din Carta Europeană pentru Limbile Minorităților, și anume, limba utilizată în mod tradițional într-un anumit teritoriu al unui stat de către cetățenii ai statului respectiv, Și, bun, se mai folosesc și termenii de uh, minorități indigene, de exemplu, dar asta înseamnă până la urmă că nu ne-am referit și la așa numitele noi minorități, deci noi imigranți, refugiați, care sosesc într-o anumită țară. Avem aici și un uh, filmuleț uh, din partea Centrului European pentru chestiuni legate de minorități Cred că este o explicație sintetică a drepturilor minorităților și de ce trebuie ele protejate. Nu știu dacă putem uh, proiecta acest filmuleț, dacă ne ajută și tehnica. Poate cineva uh, apasă pe butonul play. <laughs> well, I can see that it's on my computer it worked, but I can see now it's doesn't work here. Mă rog, pe computerul meu funcționează, dar se pare că nu funcționează și pe ecranele din sală. În fine, dar oricum, Centrul European pentru Problemele Minorităților uh, are un site pe care puteți găsi filmulețul respectiv. Da, trecem mai departe. Nu ne ajută tehnica. Bun, cadrul uh, teoretic acum. Pentru că încă de după cel de-al doilea război mondial, ba chiar mai devreme, organizațiile internaționale au elaborat standarde și mecanisme pentru a proteja minoritățile, unul din motive fiind că limbile minorităților fac parte din diversitatea lingvistică și culturală, cum e de altfel și biodiversitatea și un alt motiv ar fi că protecția minorităților lingvistice, etnice, religioase, duce la o Europa mai pașnică și mai stabilă. Goal is, uh, yeah, to provide peace in the, the continent. Deci scopul, până la urmă, este pacea pe continentul nostru. Consiliul Europei a semnat două tratate internaționale pentru a proteja și promova minoritățile, uh, limbile minorităților și regionale, anume Carta uh, Europeană pentru Limbi Regionale și Minoritare și Convenția Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale. Uh, dacă nu cunoașteți aceste carte, le-aș, vi le-aș putea explica în runda de întrebări, dacă va fi cazul. Diferența dintre Cartea Europeană și Convenția Cadru e că Cartea Europeană protejează limbile minoritare, iar Convenția Cadru protejează persoanele eh, aparținând minorităților naționale și, uh, sigur, se aplică principiul subsidiarității, așadar Uniunea Europeană mm, nu prea și-a dorit uh, istoric să interfereze în, cu chestiunile ce țin de minorități, însă în uh, ultimii ani au fost lansate câteva inițiative în ce privește uh, limbile și drepturile uh, de care trebuie să se bucure limbile minoritare și regionale. Vreau să subliniez aici uh, rezoluția Parlamentului European privitoare la diversitatea lingvistică și limbile europene, inițiată și uh, adoptată în uh, Parlamentul European cu 2% din voturi pentru în 2013. If, um, really concrete steps. Și nu, nu știu dacă s-au luat și măsuri mai apoi pentru punerea în aplicare uh, a acțiunilor prevăzute în re, respectiva rezoluție. Iată, aveți aici uh, website-uri uh, pentru Carta Europeană și Convenția Cadru a Consiliului Europei cu multe informații privitoare la limbile minorităților. Mai sunt și rapoarte privitoare la statele membre din partea statelor care au ratificat Convenția Cadru și Carta Europeană. Și aici găsiți o mulțime de informații privitoare la minoritățile care trăiesc în uh, diversele state membre. Asta dacă vreți să știți mai multe în legătură cu acest subiect. Aceste website-uri sunt foarte informative. Bun, acum uh, să trec la rezultatele rapoartelor noastre. După cum spuneam, am făcut o analiză comparativă, am studiat 13 cazuri, am început cu scrisul, Am uh, încercat să comparăm uh, diverse spețe, dar dată ce am ajuns la uh, domeniul educației, n-am prea putut face o comparație. Deci am încercat să găsim interrelații între cadrele studiate, adică provocări, uh, bune practici uh, întâlnite în uh, mai, în mai mult de un singur caz al unei minorități. Apoi, pe scurt, voi trece prin următoarele puncte. Unul din elementele importante ar fi statutul de limbă oficială sau nu al unei limbi minoritare, deci nu există o definiție generală a minorității, după cum spuneam, și a unei limbi, a unei minorități, însă E vorba de diferențele în care este perceput o limbă a unei minorități de la stat la stat. În Irlanda, de exemplu, se spune că este o limbă minoritară, dar de fapt este prima limbă oficială a statului. Deci lucrurile stau foarte diferite în Irlanda față de restul continentului. În țara Baștilor, de asemenea, e o a doua limbă oficială a statului și a unei uh, comunități autonome, a Baștilor. Dar uh, lucrurile diferă dacă trecem la alte state în ce privește statutul limbilor. Deci, trebuie văzut cum este privită o anumită limbă. E o limbă oficială, e o limbă minoritară? Briefly about the um, European Charter. Așadar, m-a referit pe scurt la Convenția, la uh, Convenția cadru și Carta Europeană sunt totdeauna uh, invocate aceste instituții când e vorba de minorități, că sunt uh, și tratatele cele mai cunoscute, au un sistem de monitorizare prin care uh, statelor membre li se reamintește întotdeauna faptul că au obligații față de minoritățile lor. E foarte important, deci, ca statele care au semnat și ratificat uh, acele două tratate să și um, respecte obligațiile, însă am văzut că nu este o precondiție pentru că Italia, de exemplu, a semnat Carta Europeană, dar a și nu a și ratificat-o. Iar uh, Tirolul de Sud, cu toate acestea, este un de bune practici. Așadar, semnarea Cartei Europene sau Convenției Cadru nu e neapărat o precondiție pentru existența unor bune practici. Apoi, e și important de văzut dacă o minoritate uh, locuiește pe un teritoriu bine definit sau nu, pentru că dacă așa asta lucrurile, e mai ușor ca un stat să poată lua măsuri concrete, uh, de exemplu în landurile germane, așa stau lucrurile. Mă rog, în uh, Friesland, de exemplu, există un teritoriu bine definit al unei minorități în cazul limbii romanii și limbii beaș este foarte uh, diferită situația pentru că aceste populații nu au un teritoriu, nu locuiesc un teritoriu bine definit. Deci cum poți să și uh, aplici, de exemplu, dreptul ca o administrație publică să folosească aceste, aceste limbi? Acum, ce cred eu că este un factor uh, de mare importanță e rolul pe care joacă statul național în uh, situația unei lei minoritare, pentru că uh, el are rolul decisiv. Statul respectiv uh, elaborează legislația și o și pune în practică. Putem, uh, poate poate uh, întreprinde inițiative concrete în stat în privința unei lei minoritare. Bun, lucrurile stau diferite și uh, dacă există o minoritate care are un stat uh, uh, înrudit, sigur, Ungaria, iată, există minorități maghiare în Slovacia, în România și atunci Ungaria, statul mamă, ca să spun așa, susține minoritățile din statele vecine. Dacă când vorbim de limba friziană sau limba galeză, acele uh, limbi și minorități nu au un stat mamă și atunci statutul lor este cu totul diferit. Acum, planificarea lingvistică, dacă pot să spun așa, e foarte importantă pentru că una e să acordă anumite drepturi minorităților, deci dreptul la educație, de exemplu, dar dacă lucrurile rămân pe hârtie și nu sunt puse în aplicare, uh, atunci eh, dreptul respectiv este golit de conținut. Deci eu sunt din regiunea Friesland și cunosc acest caz, eh, sunt familiarizată cu problema respectivă. Deci există dreptul ca în Friesland eh, minoritatea noastră să se bucure de educație în limba maternă în toate școlile, dar rămâne câteodată literă moartă Uh, dreptul respectiv. Cunosc cazuri clare în care nu se traduc în practică aceste drepturi. The education of, of her mother tongue, um, so it's all about implementation. Deci, până la urmă, punerea în aplicare, în practică, are un mare rol. De aceea planificarea lingvistică este foarte importantă. Nu e vorba doar de educație, de asemenea e vorba de diferite domenii care intră în joc, până la urmă deci cum uh, ajuți uh, oamenii să cunoască avantajele multilingvismului? Uh, oamenii să știe că nu e nicio problemă dacă vorbesc în limba lor maternă. Companiile să știe că pot, pot utiliza și o limbă minoritară în comunicările lor cei din îngrijirile, cei din sectorul sănătății să fie conștienți de aceste probleme, asistentele, de exemplu, să, să poată vorbi personal de îngrijire sanitară, să poată vorbi limbile minoritare. Deci, iată, planificarea lingvistică acoperă un domeniu foarte larg. Dar, cum spuneam, e importantă punerea în practică a drepturilor prevăzute în legislația unei anumite țări. Apoi mai se pune și problema alegerii unui model educațional era vorba de găsirea celor mai bune practici și uh, am găsit asemenea practici, de exemplu educația în trei limbi, în țara bașcilor, e vorba de limba bască, spaniolă și engleză, care sunt utilizate acolo. Apoi, uh, multe școli bilingve în educația încă din ciclu primar, uh, dar, în fine, nu poți uh, adopta o soluție pentru toată lumea. Aceea soluție pentru toată lumea nu este o soluție realistă, pentru că trebuie să privești exact situația de la caz la caz, pentru că sunt multe diferențe de la regiune la regiune și de la stat la stat. So, um, it's really good. Așadar, în general, e bine să te gândești ce anume model educațional vrei să pui în practică. Poți adopta un model prin care ai limba uh, uh, majorității, dar vrei să predai și limba minorității și le predai în același fel sau le predai în mod diferit, ca limbă străină. În fine, poți adopta modele diferite. I will uh, speed up a bit. Bun, încerc să mă apropii de final. Am mai spus câteva lucruri și despre conștientizare, problema multilingvismului, e foarte important pentru că Există ideea că uneori multilingvismul reprezintă o povară și nu o bogăție. Dar în aproape toate cazurile studiate am găsit uh, o provocare comună și anume lipsa materialelor de calitate pentru predare, mai ales la nivelul uh, uh, educației profesionale și ce privește prezența personalului uh, didactic calificat, mai ales vorbitorii uh, de limbă maternă. Și e păcat pentru că vedem că în unele domenii ale ocupării e un avantaj să vorbești o limbă a unei minorități. E vorba de dascăl, dar e vorba și domeniul sănătății, administrația publică. Uneori e chiar o cerință obligatorie. So I was, while preparing this presentation, I was... În fine, pregătind prezentarea, mă întrebam uh, care ar fi o situație ideală, că nu vreau să menționez o țară anume. Și am găsit câteva elemente în acest sens. Au fost uh, țări care Uh, au un model, au adoptat un model de descentralizare în care minoritățile au o ma- un mare nivel de autonomie, țara uh, uh, țara galilor, acolo sunt modele de bune practici, sunt țări care au o atitudine pozitivă față de multilingvism, Dar și în ce privește investițiile, finanțarea uh, educației bilingve, de exemplu, și materialele didactice și, iată, din nou, planificarea lingvistică e foarte importantă acolo și învățarea de-a lungul întregii vieți și, bineînțeles, învățarea încă de la nivelul preșcolar și până la nivelul universitar sau uh, învățământul uh, profesional, apoi uh, investiții în modele care să funcționeze la nivel regional, și stimulente pentru cei care își doresc să învețe limba, limba unei minorități. Un punct care nu figurează aici, uh, perspectivele de carieră pentru cei care învață o limbă minoritară. Apoi, uh, cealaltă parte a medaliei e mm, că există și situații care nu pot fi uh, caracterizate ca fiind ideale. De exemplu, o țară în care se vorbește doar o limbă oficială. Acolo se consideră că e mai ieftin, e mai ușor, că sigur trebuie să te îngrijești doar de o singură limbă, dar ideea centrală a diversității lingvistice e totuși să uh, existe o pluralitate, uh, să existe alternative și opțiuni. Dar sunt cazuri în care nu sunt recunoscute anumite minorități, nu se bucură de niciun fel de drept, bineînțeles că nici uh, la educația în limba maternă, state care văd multilingvismul ca fiind o amenințare la adresa unității statului respectiv, uh, nu se oferă stimulente financiare pentru învățarea unei limbi uh, minoritare. Deci, sigur că sunt și exemple de acest gen. Lipsa, de asemenea, unei perspective de carieră. Da, asta ar fi o ilustrare în practică a spuselor mele. Din nou, sunt uh, aici uh, informații cheie peste care totuși voi trece pentru că nu mai am timp la dispoziție, dar m-am referit la majoritatea dintre acestea. Uh, Așadar, ce ar putea Uniunea Europeană să facă pentru a ajuta? În raport puteți găsi diverse recomandări și concluzii. Sigur, domnule voastre sunteți experți, așa că puteți uh, și dumneavoastră să vă gândiți la acțiuni concrete. Noi credem că e important să menținem, să promovăm programe, uh, schimburi de experiențe, schimburi de bune practici Practic, uh, toți experții care ne-am întreținut uh, au spus că e foarte important că regiunile să învețe una de la alta. Asta înseamnă că e nevoie de schimburi de opinii, schimburi de experiențe de bune practici și schimburi de mm, probleme, să vedem cu ce probleme se confruntă una sau alta între minorități, ca să se ajute una pe alta. Deci e important să promovăm uh, uh, învățarea lingvistică la nivel european cu diferite modele de învățământ, de predare. Deci toate acestea sunt inițiative care pot fi adoptate, apoi cu migranții care sosesc din ce în ce mult în Europa, toate aceste lucruri capătă și mai mare importanță să investim în materiale didactice de mare calitate important la toate nivelurile că uneori vorbim de minorități de mici dimensiuni și nu au posibilitatea să uh, elaboreze niște materiale didactice de bună calitate. Trebuie ajutate. Apoi, relații bune dintre țări. Și asta e foarte important. Și fiecare să recunoască o minoritate din cealaltă țară. Apoi un, un uh, sistem de stimulare uh, pentru uh, profesori, apoi conștientizarea chestiunii multilingvismului în întreaga Europa, de asemenea important. În multe țări încă există o ideologie monolingvistică ce are primul plan și uh, se percepe vorbirea limbii unei minorități ca o amenințare și nu ca o, un plus. Apoi, statele membre să fie stimulate să ratifice tratatele despre care vorbeam. Și în acest caz ar fi posibil, poate, să avem o mai bună cooperare cu Consiliul Europei. În fine, sugerăm să se pună în aplicare și planificarea lingvistică pe termen lung, ca politică de stat, că nu uh, se va, nu va dispărea problema asta peste câțiva ani. E o problemă pe termen lung. Simulate member states to provide a continuous learning line from minority languages from pre-primary education to third level education. Să stimulăm statele membre să prevadă programe de învățământ în limbile minoritare de la nivel preșcolar până la nivelul învățământului superior. Și ajung la final. Aș dori doar să uh, mă refer la un punct Sigur, sunt multe recomandări menționate care au fost deja făcute. Alte recomandări uh, se află în rezoluția Parlamentului uh, European despre care vorbeam. Deci nu sunt toate recomandări noi și nu e prima oară că s-a făcut un astfel de raport. Dar, până la urmă, cum spuneam, principal uh, e punerea în aplicare a, metod- a măsurilor preconizate. Nu e suficient să recunoaștem unele drepturi. Trebuie uneori făcute presiune asupra statelor membre să pună în aplicare măsurile pe care le au în legislație. Cam asta ar fi, deci e important să menționăm acest aspect și ăsta ar fi mesajul meu, poate cel mai important. I thank you very much for your attention and if there are any questions... Mulțumesc pentru atenție, dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Sterk. Das war zwar jetzt ein bisschen länger, als wir das... Mulțumesc, doamna Șterc, a fost un pic mai mult uh, și v-ați alocat un pic mai mult timp decât stabiliseram inițial, însă am avut timp astăzi. Vă mulțumim așadar încă o dată pentru prezentarea studiului realizat de dumneavoastră și, da, domnul Șogor, ca șvagăr în Germania. Voi vorbi în engleză. Minoritățile lingvistice sunt 40-50 de milioane de locuitori, cam 10% din populație. Cu toate acestea, problemele sunt ignorate de instituțiile europene în mare măsură, ceea ce arată că politicile lingvistice și competențele exclusive ale statelor membre în um, această privință încă au probleme. Uh, eu vreau să mă refer la minoritatea ungară din România, 1,2 milioane de persoane, și am fost bucuros să constat că Parlamentul European și serviciile acestuia au decis uh, să realizeze acest studiu privind minoritățile. Însă, citind uh, secțiunea dedicată minorității ungare din România, am fost dezamăgit de niște erori factuale pe care le-am găsit în studiu. Doresc să citez o singură frază, de exemplu, de la pagina 68, punctul 7. Of having received education from a Hungarian language school appears to be that one can then apply for a job in Hungary. This is a claim that the author... Aceasta este o solicitare pe care autorul o sprijină uh, uh, susținând uh, anumite teorii. Această relație faptică nu este corectă. Dreptul la educație este în, în limba maternă este un uh, drept de bază al minorității și aceste drepturi trebuie asigurate în regiunile în care trăiesc. Este o datorie a statului să aibă grijă de toți cetățenii săi, fie că sunt uh, maghiari, români sau uh, cetățenii roma și să asigure toate condițiile astfel încât să poată să-și trăiască viața și să și câștige existența într-un mod de ce nu ar trebui să fie forțat să plece în Occident. În ceea ce privește profesiile celor care au studiat în România, e bine, sunt uh, de acord că este în interesul tuturor minorităților să învețe uh, limbi minoritare. Însă statul ar trebui să faciliteze uh, situația persoanelor care au altă limbă maternă decât cea oficială, permițându-le să învețe limba statului ca limbă minoritară. Concluzia referitoare la faptul că uh, cei care studiază limba maghiară pot câștiga și pot câștiga viața numai în Ungaria, este, din punctul meu de vedere, una eronată. În ceea ce privește Slovacia, voi cita numai două declarații care vorbesc de la sine. Pagina 7.1 Cred dacă majoritatea părinților din uh, Slovacă uh, se descurcă foarte bine în această limbă. Mulți își cresc uh, copiii în limba ungară. Iar o altă afirmație, mulți unguri slovaci își cresc copiii în limba maghiară, chiar dacă aceștia vorbesc foarte bine și limba slovacă. Este ca și cum părinții sunt uh, dispuși să uh, învețe și altă limbă, dar că acest lucru ar suna ca un anacronism. E bine, eu sper că Parlamentul va continua să aibă astfel de inițiative, dar sper de asemenea că vom putea ca viitor să evităm să tragem concluzii eronate precum aceasta, ținând cont de valoarea diversității și de faptul că toți cetățenii minoritari ar trebui să aibă dreptul să studieze în limba lor maternă. Mai sunt și alte erori micuțe, ca să fiu politicos, am o listă lungă și le voi transmite pe toate. Poate puteți să mai corectați pe aici, pe acolo, pentru că, din punctul meu de vedere, anumite lucruri uh, sunt dezamăgitoare. Vă mulțumesc! Köszönöm szépen! Mulțumesc! Nagyon örülök, végre elkészült ez a tanulmány, nagy várakozás. Mulțumesc pentru inițiativa acestui studiu și mă bucur. Așteptam uh, acest uh, studiu. Și pentru că această temă nu este atât uh, de interesantă în instituțiile europene, există totuși șase limbi, dar potrivit uh, uh cartea există 79, deci nu trebuie să subestimăm importanța acestor limbi uh, ale minorităților. Trebuie să uh, abordăm această temă. Cu privire la acest studiu acum, pe care tocmai l-ați prezentat, trebuie să vă spun cât se poate de deschis că studiul uh, m-a dezamăgit oarecum, pentru că atunci când uh, am uh, luat această inițiativă, obiectivul a fost să justific ideea potrivit căreia învățarea limbii minoritare este condiția prealabilă pentru supraviețuirea acestor minorități. Însă, în acest uh, studiu, accentul se pune pe altceva, ceea ce nu mă surprinde, de fapt, pentru că departamentul tematic nu a intrat niciodată în contact cu noi, noi, eurodeputații, care am avut inițiativa acestui studiu. Deci, uh, studiul nu prezintă noi uh, uh, concluzii, noi constatări, însă este plin de greșeli, sunt uh, multe date depășite, multe contradicții în acest raport, în acest studiu. Că nu există universitate de limbi pentru limba maghiară în Slovacia, dar Uh, un uh, alineat uh, mai încolo se spune că acesta există. În calitate de l am corectat multe lucrări, așa încât văd repede greșelile. Ceea ce mă surprinde aici este faptul că experții care cunosc bine situația nu au fost întrebați. De ce ați stat de vorbă cu experți de la Amsterdam cu privirea maghiarilor care trăiesc în România sau în Slovacia? Și sigur, cu siguranță există și alți experți pe care i-ați fi putut contacta în acest sens. Însă poate că ne puteți explica de ce ați procedat în felul acesta. Acestea fiind zise, Uh, trebuie să spun că mult depinde de statele membre. Dacă aceste limbi minoritare constituie o valoare pentru stat, atunci statul poate să susțină învățarea acestor limbi. Dar uh, dacă statul adoptă o altă uh, poziție, situația nu va fi bună. Even... Mulțumesc, cred că ar fi o idee foarte bună dacă comentariile care au fost făcute acum ar putea să fie transmise secretariatului pentru a fi transmise mai departe. Nu cred că trebuie să răspundeți la fiecare detaliu, pentru că sigur că pot exista aprecieri diferite în funcție de sursă. Um, și sigur că nu trebuie să vă justificați pentru fiecare propoziție formulată în raport, dar vă rog să preluați aceste comentarii și să reacționați în mod corespunzător la acestea. Cu toate acestea, vă rog să interveniți pe scurt pentru a putea răspunde, dar vă rog să fiți cât se poate de succintă. Da, voi fi cât se poate de succintă. Mulțumesc uh, foarte mult pentru comentariile dumneavoastră. Sigur că suntem conștienți de faptul că nu toate informațiile sunt corecte, mai ales când sunteți experți pe acest domeniu și proveniți din anumite state. Majoritatea informațiilor le-am uh, primit din uh, dosarele regionale, care sunt uh, updatate la fiecare 10 ani. Așadar, informațiile se mai schimbă și noi realizăm cu mare atenție analiza informațiilor, iar ele sunt redactate de persoane care cunosc situația. Trebuie să fiți conștienți de asemenea că am uh, primit această solicitare în septembrie în o, mod oficial și până în decembrie trebuia să încheiem uh, studiul. Am analizat 13 cazuri, apoi am contactat diversi experți și timpul a fost foarte scurt, ceea ce a îngreunat uh, situația destul de mult. Dar Într-adevăr, poate că dacă am fi avut informații actualizate sau mai mult timp la dispoziție, să vizităm țările, să contactăm în mod direct experții, să acumulăm informații pe teren, ar fi fost mai bine. Însă, realizarea unui studiu într-o perioadă de timp de două luni este extrem de dificil. Dar mă bucur să iau notă de comentariile dumneavoastră să actualizăm dosarul și dacă aveți experți pe teren care își pot actualiza uh, informațiile, vă rog să îndemnați și pe ei să ne transmită și nouă informațiile la rândul lor. Președinta, mulțumesc, mulțumesc foarte mult și asupra faptului că v-ați referit și la faptul că acest studiu nu a fost uh, unul care să beneficieze de o perioadă de cercetare îndelungată, ci că a trebuit să fie realizat într-o perioadă de timp relativ scurtă, iar rezultatele sunt considerabile, ținând cont de acest lucru. Comentariile ați spus că le preluați cu plăcere. Noi le vom transmite uh, către dumneavoastră atunci când deputații le vor transmite în scris. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici, pentru munca la acest uh, studiu care ne va fi uh, de ajutor în ciuda comentariilor care au fost făcute și în ciuda erorilor care s-au strecurat și care se pot strecura oricând, pentru că acolo unde se muncește apar și greșeli și nu cred că este atât de grav. Mulțumim așadar încă o dată pentru munca dumneavoastră, pentru eforturile și strădania dumneavoastră. Încă o dată pentru prezență și mulțumesc și Comisiei de Cultură pentru munca sa din ultima zi și jumătate. La diverse nu dorește să intervină nimeni, nu am niciun, uh, nicio comunicare de făcut, doresc doar să vă atrag atenția că următoarea întâlnire va avea loc uh, pe 25 aprilie de la 9 la 12.30 și de la 15 la 18.30, este o zi de marți și apoi în acea zi, la ora 9 dimineața, vom avea voturi, așadar vă rog să vă asigurați că veți fi prezenți. Mulțumesc încă o dată pentru participare, mulțumim și interpreților care uh, au muncit uh, ca de obicei foarte bine și mulțumim și secretariatului pentru pregătirea foarte bună a acestei reuniuni. Tuturor o zi frumoasă și drum bun!